Vă mulțumim pentru și așteptăm cu nerăbdare sprijinul uh, dumneavoastră pentru dezvoltarea unor rețele intele, inteligente pentru 2020 și după. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar, și mulțumim și domnului raportor, domnul Sosa Wagner. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului De Rosa, Serviciile Sociale de Interes General. Îi dau cuvântul pentru o scurtă prezentare. President. Mulțumesc și bună seara, domnule președinte. Acest raport se referă la viitorul serviciilor economice de interes general și se propun idei practice în ceea ce privește îmbunătățirea acestor servicii, precum și asigurarea unor condiții de muncă decente pentru cei din domeniu. Pe baza consultării cu societății civile, a partenerilor uh, sociali și a părților interesate, s-a ajuns la mm, compromisuri politice care s-au concretizat cele 285 de amendamente ale acestui raport. Eu încerc să, uh, să se respecte integritatea acestor amendamente la votul de mâine. Iar uh, pentru mine, cel mai important aspect al raportului se referă la chestiunile din grupul de lucru care ne oferă o metodă de a ajunge la soluții care pot fi aplicate. Propun monitorizarea progresului grupului de lucru și altor inițiative, cum ar fi uh, cadrul de calitate european pe bază voluntară. Se propune ca serviciile publice Uh, că serviciile publice nu sunt numai valoroase din punct de vedere social, dar sunt și importante la nivel economic. Serviciile publice reprezintă 26% din PIB și oferă locuri de muncă a, pentru 64 de milioane de cetățeni, iar um, studiile ne arată că serviciile publice reprezintă modalitatea cea mai bună de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor, asigurând uh, incluziunea socială și coeziunea socială și teritorială. În forma sa actuală, raportul se referă la reforme pentru a rezolva problemele și incertitudinile legale în care au fost identificate de utilizatori și care necesită soluționare imediată, cum ar fi problemele legate de regulile privind ajutorul de stat și achizițiilor publice. Se, propune, se propun uh, și măsuri uh, de jos în sus pentru contractori și subcontractori uh, Uh, la nivelul criteriilor sociale de mediu și economice, se dorește și un uh, statut uh, european în ceea ce privește companiile reciproce. Iar de ultima oară când am vorbit despre serviciile de interes general, au trecut mulți ani, iar Iată, eforturile făcute de Consiliu și Comisie, până la urmă s-a ales praful de ele și uh, în situația, în contextul economic actual, uh, deficiturile au ajuns la niveluri foarte ridicate, au dus la programe de austeritate violente care i-au afectat pe cei mai săraci cel mai mult. Iar acest, toate acestea um, slăbesc uh, serviciile de interes public și e nevoie de ajutor de stat pentru acesta. Din cauza contextului de criză economic, cetățenii au nevoie mai mult ca întotdeauna să aibă acces la servicii publice de mare calitate, iar societatea noastră are nevoie de plus valoarea pe care au adus aceste servicii de interes uh, economic general. Sper că acest raport să fie adoptat mâine și sunt gata să mă întâlnesc cu toate părțile implicate pentru a ne asigura că cetățenii noștri vor beneficia de serviciile de care au nevoie. În final, doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, raportorii din umbră, uh, personalul, toți membrii societății civile care s-a implicat în dialog și a propus foarte multe idei inovatoare pe care sper că grupul de lucru, de care sper că grupul de lucru va ține cont în activitatea sa. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule De Rosa. Doamna Bastos are cuvântul. Ready to speak? domnule președinte. Acest raport este foarte important, dat fiind uh, importanța pe care au um, SIEG în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, precum și în ceea ce privește coeziunea socială, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Cooperarea cu domnul raportor a fost foarte rodnică și uh, a adus multe lămuriri, așa cum a spus și domnul raportor. s uh, s-a ajuns la multe compromisuri în uh, Comisia pentru Ocupare, iar iată că astăzi dezbatem un text foarte bun și doresc să-l felicit pe domnul raportor. În ceea ce ne privește, principala îngrijorare a fost uh, faptul că competențele în acest domeniu revin statelor membre. Autoritățile naționale sunt cele care desfășoară competențe în ceea ce privește definirea, organizarea și finanțarea serviciilor sociale de interes general. Iată de ce este importantă o legislație armonizată la nivel european, dat fiind că realitățile diferă de la un stat la altul trebuie, e destul să ne uităm la, cea, la sănătate, Uh, locuințe sociale. Iată, aici este nevoie să se cunoască realitatea la fața locului. Aceasta este uh, piatra unghiulară în ceea ce privește eficiența acestor servicii. Mulțumesc, doamna Delia, are cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Clauza socială transversală, articolul 14 al Tratatului de la Lisabona, Uh, garantează în mod obligatoriu drepturile sociale, mai ales dreptul la uh, serviciile de interes general. A venit vremea să arătăm cetățenilor europeni că Europa socială este în mișcare. Trebuie ca achiul nostru social să se bucure de rolul pe care îl merită. Trebuie să recunoaștem specificitatea uh, sigurilor în ceea ce privește regulile de concurență, dar fiindcă că aceste servicii Uh, sunt foarte bine rădăcinate la nivel local și se bazează pe actorii economici, sociali, locali. Acest raport este o prilejul de a afirma niște principii simple, dar să le spunem sus și tare, fiindcă sunt foarte importante. Se vorba despre egalitate, universalitate, în ceea ce privește accesul la aceste servicii organizate în mod colectiv, care reprezintă motoare de bunăstare și de progres social. Doamna comisar a spus că trebuie să trecem la fapte concrete. Da, într-adevăr, așa stau lucrurile și eu vă propun uh, ca în această dezbatere să sprijinim într-adevăr un instrument legislativ european pentru serviciile public cu caracter social. Vă rog, deci, să votați rezoluția alternativă depusă de grupul nostru de către Vers. Vă mulțumesc! Merci. Mr. Hobbit is next. Mulțumesc. Domnul Howard, este momentul ca Parlamentul European să-și uh, impună prezența astfel încât uh, Curtea, uh, instanța europeană să nu atace acest program. Salut recunoașterea drepturilor sociale a utilizatorilor și a um, furnizorilor care depășesc practic um, drepturile utilizatorilor și cred că guvernele locale ar saluta în special această declarație a noastră că cea mai bună cale de a oferi servicii publice este prin uh, uh, acces public și voluntar și inclusiv în uh, sediile lor și este nevoie de ar trebui să nu existe niciun fel de înclinație um, greșită. Uh, noi uh, salutăm recunoașterea pentru această economie socială. Trebuie că această rezoluție aduce aspecte noi în uh, legislația europeană, mă alătur uh, celor spuse anterior și sper că Comisia va respecta ceea ce s-a spus astăzi când își va elabora raportul. Doamna Figueiredo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să subliniez importanța acestor servicii publice și a serviciilor de interes general. Pentru că dacă nu le-am avea, atunci nu am avea niciun fel de incluziune socială. Tocmai de aceea avem nevoie de o schimbare a acestor politici pentru liberalizare și dereglementare. Trebuie să încercăm, într-adevăr, să stabilim un progres social pentru accesul la servicii de calitate cât mai bună, în special pentru grupurile vulnerabile și pentru grupurile mai puțin favorizate. Dar trebuie să stabilim o garantare a accesului pentru toată lumea. Tocmai de aceea trebuie să uh, încheiem odată cu liberalizarea și să vedem care sunt uh, consecințele sociale în viața de zi cu zi a indivizilor din cauza acestei liberalizări a serviciilor în, uh, trans, în sectorul de transport, în resursele de apă, în sectorul energetic, în sectorul poștal, în educație, protecție socială și așa mai departe. Deci asta aș dori să vă rog să vă gândiți, doamnă comisar. Dos serviços sociais internacional, quero congratular o colega. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la Uh, raportul cu privire la serviciile sociale de interes general, aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru faptul că s-a referit la economia de piață socială pe care noi o apărăm pentru Uniunea Europeană. Serviciile sociale de interes general fac parte din serviciile de interes general. Atunci când este vorba de protecție socială, nu trebuie să solicităm sta minimul. Avem interesul ca aceste, aceste servicii să fie prestate și să fie protejate, iar autoritățile locale și naționale trebuie să fie implicate. Acest tip de servicii Uh, sunt o plasă de siguranță pentru cei vulnerabili din uh, societate. De asemenea, ar trebui să existe și un echilibru astfel încât aceste servicii să fie prestate. Am urmărit cu mare interes dezbaterea referitoare la serviciile de, de interes general și împărtășim părerea uh, raportorului în ceea ce privește aceste servicii. Sunt de acord că rolul important uh, jucat de aceste servicii uh, sociale pentru uh, cetățeni uh, este extrem de important pentru a ajuta pe aceștia să se bucure de drepturile fundamentale. Deci Comisia este de acord cu uh, raportorul și cu Parlamentul că vorbim despre garantarea unui acces universal uh, la servicii sociale uh, pe care să ți le poți permite. Comisia știe care sunt îngrijorările exprimate de furnizorii de servicii în ceea ce privește serviciile pe internet, dar Uh, eu cred că regulile pieței interne pot să ajute autoritățile să financeze niște servicii sociale de bună calitate și cu, la preț uh, scăzut. Uh, de asemenea, problemele cu care se confruntă actorii interesați rezultă și din necunoașterea anumitor elemente și tocmai de aceea Comisia a pus la dispoziție nenumărate instrumente pentru a pune la dispoziție informații utilizatorilor. Comisia este de asemenea în procesul de a a revizui regulile pentru achiziții publice și pentru ajutoarele de stat. În domeniul ajutoarelor de stat o să avem grijă să se ia în calcul specificitățile uh, serviciului, uh, sectorului de servicii publice și uh, să limităm distorsionarea pieței în acest sector ar trebui să avem un, o abordare uh, diferită, așa cum am anunțat și în luna martie. În ceea ce privește achizițiile publice, uh, Cartea Verde a lansat o dezbatere la nivelul UE pentru clarificarea regulilor uh, în timp ce se garantează servicii de calitate înaltă și sunt convinsă că se pot înregistra progrese și în acest domeniu. Aș dori să comentez și ideea care a fost discutată în al treilea forum în ceea ce privește serviciile de interes general și anume înființarea unui grup de lucru la nivel înalt care să includă Parlamentul, Comisia, Consiliul, CS, partenerii sociali, uh, Uh, și așa mai departe. Noi, din partea Comisiei, suntem întotdeauna deschiși la un dialog pe această temă, așa cum au demonstrat și consultările publice recente. Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că un asemenea dialog respectă rolul diverselor uh, instituții, așa cum au fost ele stabilite în uh, tratat. Și tocmai de aceea credem că ar fi mai eficient să ne ocupăm de structurile existente deja, dar Comisia este pregătită să discute în detaliu cum am putea organiza un asemenea dialog. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă uh, comisar, și mulțumesc și domnului De Rosa, raportorul nostru. Dragi colegi, am vești bune pentru dumneavoastră. Am ajuns la ultimul raport de pe ordinea de zi, uh, raportul domnului Kaczmarek, impactul politicii de dezvoltare a UE.